So, ladies and gentlemen, dear Doamnelor și domnilor, dragi colegi, ajungem la cea de-a doua jumătate a reuniunii a FED de astăzi, punctul 13, raportul pe 2018 al Comisiei referitor la Serbia. No, that... Dragi colegi, știți că ne așteaptă o sesiune de voturi. Și întotdeauna mi-e greu la voturi, deoarece prietenul Fleckenstein îmi spune să fiu cât mai rapid cu putință și pe de altă parte îl avem și pe domnul Șnornierț care îmi spune că merg prea repede. Deci voi încerca să ajung la echilibru între aceste două solicitări. Însă, înainte de asta, voi vă spun că voi asculta cu atenție ce are de spus grupul S&D. Putem trece imediat la voturi. Nu mai am nimic de adăugat. Deci începem. Toată lumea e rugată să se concentreze. Compromisul 1. Începem cu Serbia, spune domnul McAllister.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 84 al domnului Schaffhauser pentru, împotrivă, abțineri, respins. De ce nu v-ați votat amendamentul, domnule Schaffhauser? Respins. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 al domnului Schaffhauser pentru, împotriva, abțineri, respins. 187 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 21 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 227 pentru, al liberalilor pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 235 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 236 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm prin vot electronic 236. S-a deschis votul. Suntem 57 de colegi. 3. dormit 58 sunt prezenți. Se adoptă. 32 de voturi pentru 18 împotriva. 203, 228 pentru, împotrivă, abține. Verificăm. 228 s-a deschis votul. Patru colegi nu participă. Trei colegi. S-a închis votul. Se adoptă. 237 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 237. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Trebuie să trecem prin toate aceste considerente. Bine. De la 70 la 21 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 22 pentru, împotriva, abține, respins. 23 pentru, împotriva, abține, respins. 24 pentru, împotriva, abține, respins. 25 pentru, împotriva, abține, respins. 26 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 27 pentru, verificăm. 26? S-a deschis votul. Deli și Boșcor. S-a închis votul. Se adoptă 43 la 5. 27 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 28 pentru. 28 pentru împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 28 al domnului Scholz. S-a închis votul. Se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33 pentru, 34 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 33 și 34, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Ajungem la trimiteri. 1. Pentru împotriva respins. 30, compromisa 27, compromis 27 se adoptă. Ajungem la de la 6 la 8. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru, împotriva ține se adoptă. 11, 12 pentru, împotriva ține se adoptă. 13 pentru, împotriva abține se adoptă. 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru, împotriva abțineri. Eu spune că a fost respins, dar mai bine verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și în ultimul rând, 16 pentru, împotrivă, abține, respins. Trecem acum la votul electronic. Raportul modificat s-a deschis votul. O persoană încă nu a votat. S-a închis votul. Se adoptă 49 la 3. Felicitări raportorului. Trecem la punctul 14, raportul Comisiei referitor la Kosovo. Dorește raportorul să intervină? Nu? Haideți să votăm. 30 pentru, împotriva abțineri, respins. 31 pentru, împotriva abțineri respins. 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 48 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 48, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Respins. Amendament oral 1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 Compromisul 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. 124. Domnul Schaffhauser pentru împotriva abțineri respins. 125 pentru împotriva abțineri se adoptă. 126 pentru împotriva abțineri se respinge. 127 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 18. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Avem acum 187 al domnului Șosnerț pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul 19 pentru, împotriva abțineri respins, se adoptă. 188 pentru, împotriva abțineri respins. 189 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru împotriva abținere se adoptă. 195 pentru. adactusul mai este eurodeputat? Nu. E deputat în Parlamentul suedez. Pentru Parlamentul suedez, <laughs> împotrivă, abțineri. Mai bine verificăm. 195 s-a deschis votul. Five colleagues missing. Lipsesc cinci colegi de la vot. Trezirea. Lipsește Adactuson. S-a închis votul. Respins. Compromisul 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 207 pentru, împotriva abțineri respins. 208 pentru, Milion Mon pentru, împotrivă, abțineri, respins. 209 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 210 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 211 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 212 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 23 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 24 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 26 pentru împotriva abținere se adoptă. 231 Adactuson pentru împotrivă abținere respins. 232 pentru împotriva abținerii se adoptă. 233 pentru împotriva abținere respins. 234 pentru împotriva abțineri se adoptă. 235 pentru împotriva abțineri 235 îl vom verifica al stimatului domn Milan Mon. S-a închis votul. Se adoptă 30 la 20. Considerentele 10 pentru împotriva abținere se adoptă, respins, 11 pentru împotriva abținere respins, 12 13 pentru, împotriva abțineri respinse. 14 pentru, împotriva abțineri respins. 15 pentru, împotriva abțineri respins. 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 18. Schaffhauser pentru, împotriva abțineri respins. 19 pentru, împotriva abțineri respins. 20 pentru, împotriva abținere respins, 21 pentru, împotriva abținere respins, 22 pentru, împotriva abținere respins, 23 pentru, împotriva abțineri. Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. Amendamentul 23. A închis votul. 37 la 20 se adoptă. Ajungem la Amendamentul la considerentul 20, amendamentul 24 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 25 pentru, împotriva abțineri, respins. 26 pentru, împotriva abțineri, respins. 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 28 pentru, împotriva abțineri respins, 29 pentru, împotriva abțineri respins. Ajungem la trimiteri, 1 pentru, împotriva abțineri respins, 2 pentru, împotriva abțineri respins, 3 pentru, împotriva abțineri respins, 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 5 pentru, împotriva abțineri respins, 6 pentru, împotriva abțineri respins, 7 pentru, împotriva abțineri respins, 8 pentru, împotriva abțineri. Verificăm amendamentul 8 al doamnei Post. S-a închis votul. Se adoptă 31 la 29 pentru, împotriva abținerii. Liberarea a votat împotriva Hmm, vedeam și la 9 cum, cum se votează. Vot electronic. La liberal poți să vezi cum înclină balanța. S-a închis votul, s-a deschis. Se adoptă 28 la 24. Argem la votul electronic al proiectului de rezoluție. Cine este pentru? Nu, s-a deschis votul. E vot electronic, mă scuzați. S-a deschis votul. Doi colegi nu au votat. Avem un coleg care refuză să participe la voturi. Mă întreb ce motive are dumnealui sau dumnei? Se adoptă 42 pentru 10 împotriva 6 abțineri. Felicitări colegului Șoltes. Trecem acum la punctul 15, raportul Comisiei cu privire la Muntenegru, raportor fiind domnul Charles Tenec, pe care îl întreb dacă dorește să intervine Charles. Nu, mulțumesc, haideți să votăm. Am spus ieri ce aveam de spus, mulțumesc. Începem. Amendamentul 9 pentru, împotriva abțineri, respins 10 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 10 pe, 11 pentru, împotriva se adoptă 12 pentru, împotriva abțineri, se adoptă compromisul 3. Deja? Hm. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 al domnului Post pentru, împotriva abțineri, Verificăm amendamentul 6. S-a deschis votul. Vote is closed. A închis votul. Se adoptă 29 la 27. 17 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Trecem la 25 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm amendamentul 25 al domnului Covacev. S-a deschis votul. Vote is closed. Adopt. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul 5. Pentru împotriva abține se adoptă. 28. Domn Covacev din nou pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35 pentru. Castaldo pe, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm amendamentul 37. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 39 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 40 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 41 pentru, împotriva abțineri verificăm. S-a deschis votul.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 S-a închis. Se adoptă. 69 devine caduc. Trecem la 70 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă, cred. Verificăm amendamentul 70. S-a deschis votul. S-a închis adoptă 32 la 23. Compromisul 14 pentru împotriva ținut se adoptă 76 pentru împotriva abținere respins. Compromisul 15 pentru împotriva abținere se adoptă 83 pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 83. S-a deschis votul. S-a închis adoptă. Compromisul 16 pentru împotriva abținere se adoptă. 89. Două părți. Prima parte, așa cum a cerut domnul Pițula. Prima parte pentru împotriva abținere. Verificăm. Se adaptă clar. Cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. doi pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 92. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 93 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 94 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 96 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm 96. Verificăm de 96 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 28 la 27. 55. Trecem acum la 95 pentru, împotriva, abține, respins. Compromisul 17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și ajungem la 107. Ambrulachis și Martin pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 Castaldo pentru, verificăm 110, s-a deschis votul. 110 meserici s-a închis votul. 49 la 7. Se adoptă. 111 pentru, împotriva, abțineri, respins. 113 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. 113 s-a deschis votul. S-a închis votul. 28 la 28. Respins așadar. 114 pentru împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. 118 pentru împotriva abțineri. Verificăm 118. S-a închis votul. Se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm din nou, îmi cer scuze, spune președintele 119. Mezerici. S-a închis votul și se adoptă de asemenea. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 124 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 125 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 127 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 128 pentru, împotriva abțineri respins. 129 pentru, împotriva abțineri. Va trebui să verificăm 129. Cred că e respins, dar mai bine verificăm. S-a închis votul și este respins. 130 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ajungem la 133 pentru, împotrivă, abțineri respins, 134 4 pentru, împotriva abțineri respins, 135 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 136 caduc, 137 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 138, 139, 140 pentru, împotriva abțineri respins, 141 pentru, împotriva abțineri respins. Considerente. 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 și 2, pentru că sunt identice, pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Verificăm. Amendamentele 1 și 2 s-a deschis votul. S-a închis votul, respins. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Comprom... Nu. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, numărul 5 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și ajungem acum la votul final electronic pe marginea proiectului de raport astfel amendat. S-a deschis votul. Lipsesc doi colegi. S-a închis votul și se adoptă cu 47 de voturi pentru. Felicitări Charles Tannock. Trecem acum la punctul 16, raport referitor la raportul Comisiei pe 2018 prin fosta Republica Iugoslava Macedoniei. Domnul Ivo Weigel, doriți să interveniți? Nu? Atunci putem trece la vot și putem începe cu amendamentul 31, doamna Sacorafa. Pentru, împotrivă, abțineri, respins.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 S-a închis votul. 27 la 26, deci respins. Amendamentul oral cu numărul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral numărul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 60. Domnul Schaffhauser pentru, împotriva abțineri respins. 61 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 69 Castaldo pentru, împotriva abțineri se adoptă. 70 pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 76 pentru, împotriva abțineri respins. 77 pentru, împotriva abțineri respins. 78 pentru, împotriva abțineri respins. 79 în lângă mine pentru, împotriva abțineri respins. 80 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 80 s-a deschis votul. S-a închis votul și este respins. 81. Giambatski pentru, împotrivă, abțineri. N-am văzut nicio mână. Deci 81, verificăm, s-a deschis votul. Lipsă 7 colegi. 6, 5, 4, Bun, s-a închis votul. 39 la 8 se adoptă. Apoi avem pițiri, Petele și alții pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 83, Vistinson pentru, împotrivă, abțineri, respins. 84, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 85, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 85, pițul, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 26 uh, la 25. Compromisul pentru, împotriva abțineri se adoptă. 93 pentru, împotriva abțineri, respins. 92 pentru, împotriva abțineri, respins. 91 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 98 Covacev pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm 98. Andrei. Hai înăuntru, este cel mai important vot din cariera ta politică. Mai lipsesc 3. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 10. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 101 pentru, împotriva abțineri, respins. 102 pentru, împotriva abțineri, respins. 103 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 106 Castaldo pentru, împotriva abțineri se adoptă. 107 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 108 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 109 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, 115 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 28 la 26. Compresul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. 123 Castaldo pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 123 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 129 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 130 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 131 pentru, împotriva abțineri, respins. 132, mezerici pentru, împotriva abțineri. Verificăm, 132, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Se adoptă, nu. Îmi cer scuze, spune președintele. Unde am rămas? 133 Castaldo pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și 133, s-a deschis votul. S-a închis. Respins. Dan Bațchi 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 135 pentru, împotrivă, abțineri, respins 136 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 136, s-a deschis votul. S-a închis votul, respins. Compromisul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 146 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 147 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 148 pentru, împotriva abțineri respins. 149 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 154 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 155 pentru, împotriva abțineri respins. 156 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 159 Giambatski pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 159, s-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă foarte clar. 160 pentru, împotriva abțineri, respins. 161 pentru, împotriva abțineri, respins. 162 pentru, împotriva abțineri, respins. 163 pentru, împotriva abțineri, respins. 164 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 165 pentru, împotriva abțineri, 165, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. 166-7 pentru împotrivă abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 168, doamna Post, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 169, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 171, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 16, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 179, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 180, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 196 pentru, împotriva abțineri Va trebui să verificăm 196, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 197 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 197. S-a închis votul. Respins. 198 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 199 pentru, împotriva abțineri, respins. 200 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 201 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 202 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 203 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 204 pentru, împotriva abțineri, respins. 205 pentru, împotriva abțineri, respins. Compromisul 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 212 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. 214, domnul Cucan, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 215, pentru, împotriva abțineri, respins. 216, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 217 și 18, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 219, pentru, nu e caduc. Compromisul 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 224 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la considerente. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. 17 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 18, spune președintele, pentru împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru împotriva abțineri se respinge. 20 pentru împotriva abțineri se respinge. 21 pentru împotriva abțineri respins. 22 pentru împotriva abțineri respins. 23 pentru împotriva abțineri. Verificăm 23, s-a deschis votul. S-a închis votul. E clar adoptat. 24 pentru, împotriva, abține, respins. Amendamentul oral 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Treizeci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trimiteri 2 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm numărul 2, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Trimiteri Asta e caduc. 3 acum pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Dar verificăm, să deschizi votul. s-a închis. Respins, 28 la 27. 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vot electronic acum pe marginea raportului amendat. S-a deschis votul. Lipsesc 3 colegi, 2, 1. Cine e acea persoană care nu participă la niciun vot? Oare o fi adormit? S-a închis votul. 47 la 9, o abținere. Felicitări! Și ajungem acum la următorul vot. Raport al Comisiei pe Albania. Dacă domnul Knut Fleckenstein dorește să intervină. Doar 10 minute. Ba nu. Mulțumesc tuturor celor care au cooperat la elaborarea acestui raport. Mulțumesc. Bun. Deci începem cu 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri,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 58 pentru. Se dorește verificare la 57. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Bun, 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. Bun. Verificăm 60. S-a deschis votul. S-a închis votul. 50 la 4. Deci se respinge. Și acum compromisul 7. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 67. Ca de obicei, doamna Castaldo. Pentru, împotrivă, abține, respins. 68. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 70. Pentru, împotrivă, abține, respins. Compromisul o pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 94. Domnul Cucan pentru, împotriva abțineri se adoptă. 98. Soraya Post pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 98, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 100. Domnul Șoșniet. Pentru, împotrivă, abține, respins. 111, 101 și 102 pentru, împotriva abțineri respins, 103 pentru, împotriva abțineri respins, 104 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm 104. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 11. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 111. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 112. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 113. Pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 113. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 114 pentru împotriva abțineri, respins. 115 pentru împotriva abțineri se adoptă. 116 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. 120 pentru împotriva abțineri respins. 121 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 122 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 122 Helmut Scholz a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 128, s-a deschis votul. E destul de evident, s-a închis votul. Se adoptă 129 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, s-a deschis votul la 129. S-a închis votul. Se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 130. 130. S-a închis votul. Se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 132. S-a deschis votul. S-a închis votul. E clar adoptat. 133 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 154 pentru, împotriva abțineri, respins. 156. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 157. Pe două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri respins. 158. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 159. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 160. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă.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 împotriva abțineri se adoptă. 168 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 169 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 170 pentru, împotriva abțineri respins. 171 pentru, împotriva abțineri respins. 172 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 173 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 174 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 175 pentru, împotriva abțineri respins. 176 pentru, împotriva abțineri respins. Considerentele 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă.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 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul oral numărul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 18, domnul Cucan, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 20, s-a deschis votul.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 Și am ajuns deja la votul electronic pe marginea raportului uh, modificat. Atunci deschidem votul. Votul e închis acum și se adoptă cu 44 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă. Felicitări, domnule raportor! Iar Deci avem uh, încă o listă de vot foarte lungă, cu multe compromisuri. Mm, nici nu-mi vine să cred. Against... Compromisul 1 pentru împotriva abțineri se respinge. 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. N-am spus. Votăm raportul pentru Georgia, privind Georgia. Amendamentul 31, domnul Tanec, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, oh, firar. 46, mamichins, dacă reușesc să te văd. 46 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 48 s-a retras, din fericire. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 55, 57 s-au retras, 60 mamichins pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Ajungem la amendamentul 74 tocmai a fost retras. Bravo domnului Iurec. Compromisul nou pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru împotriva abțineri, se adoptă. 11 pentru împotriva abțineri, se adoptă. 97 Rebecca Hams pentru împotriva abțineri. Verificăm electronic. Numărul 97, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 106 pentru vicepreședinte. Pentru? Nu, îmi cer scuze. M-am pripit. Compromisul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și acum ajungem la 106, vicepreședinte, pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 109 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic 109, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. 127 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem la 140, domnul Șolț, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 141 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Verificăm la 141. Cu plăcere. S-a închis votul. S-a adoptat. Așadar, ajungem la 143, Castaldo pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Doamna Harms 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru împotriva abțineri se... Verificăm electronic. Compromisul 17. Votul este deschis. Bun, votul este închis. S-a adoptat. Ajungem la compromisul 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. Com- și trecem la compromisul 20 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și trecem la compromisul 21 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 23 deja pentru împotriva abțineri se adoptă. Și acum la INTA 5. Ce a treabă cei de la INTA cu raportul nostru pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 24 pentru împotriva abțineri se adoptă. INTA 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 25 pentru împotriva abțineri se adoptă. 219 pentru împotriva abțineri se adoptă. 220 pentru împotriva abțineri se adoptă, 221 pentru împotriva abțineri se respinge, INTA 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, 222 pentru împotriva abțineri se adoptă, INTA 3 pentru împotriva abțineri se adoptă, 224 pentru împotriva abțineri se adoptă, INTA 16 pentru împotriva abțineri se adoptă, 225 se retrage, INTA 15 se adoptă.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 se adoptă 15, uh, se adoptă trimiteri, 4 pentru împotriva abțineri se adoptă, numărul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, numărul 3 se adoptă, numărul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă, 5 s-a retras, 6 pentru împotriva se adoptă, 7 pentru împotriva abțineri. O să verificăm la numărul 7. Votul este deschis. Închis. S-a adoptat și votăm electronic pe proiectul de raport în formă modificată. Votul este deschis. Lipsesc 10 colegi. Treziți-vă, vă rog. Încă mai lipsă 7, 5, 4, Ultimul apel, votul este închis. 43 la 7 cu abținere. Felicitări domnului Mamichis Andreis. Și acum ajungem la raportul uh, privind Moldova. Implementarea uh, acordului de asociere. Domnul Austrăvicius, luați cuvântul. Dumnezeu să binecuvânteze Moldova.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 Deci, 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 59 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 60 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 61 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 62 pentru, împotriva abțineri. Verificăm electronic pentru 62, votul este deschis. Votul este închis. S-a adoptat. 63 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 64 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 65 pentru, împotriva abțineri. Verificăm electronic la 65. Votul este deschis. S-a închis. S-a adoptat. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromis, 77 uh, slăbicis. pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 93 pentru împotriva abțineri se respinge. 94 pentru împotriva abțineri se respinge. No, compromisul 10 uh, se adoptă. 106 doamna Nicolai pentru împotriva abțineri Verificăm electronic 106, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. 129 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 13 pentru nu. 12 la paragraful 13. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic compromisul 12. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 35 de voturi pentru 17 împotrivă și trecem la compromisul 13. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. 152 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 14 pentru, împotriva abțineri. Verificăm electronic compromisul 14, votul este deschis. Votul este închis. S-a adoptat și ajungem la 165, domnul Schaffhauser pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 15 pentru împotriva abțineri. Verificăm electronic. Compromisul 15 pentru procesul verbal. Compromisul 15. Votul este deschis. Votul s-a închis. 48 la 2. Ura! Ajungem la INTA 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. INTA 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru împotriva abțineri se adoptă 175 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. 180 pentru împotriva abțineri se adoptă. INTA 12 pentru abțin... împotriva abțineri se adoptă. INTA 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. 181 pentru împotriva abțineri se adoptă. 182 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 57 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Ajungem la subrubrici 7 pentru, împotriva abțineri. Verificăm electronic. 57 votul este deschis. Votul este închis. S-a adoptat cu o ușoară majoritate, 49 la 1. Ajungem la considerent amendamentul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul oral 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. INTA 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. O, amendamentul oral 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. INTA 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. INTA 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Numărul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. Numărul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Nu. Verificăm electronic. Numărul 12. Votul este deschis. s închis votul. Se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și numărul 13. Votul este deschis. Votul este închis. Și se adoptă. Trimiterile. Numărul 1. Pentru, împotriva, abțineri. Verificăm electronic. Prima trimitere. Votul este deschis. Votul este închis. S-a adoptat numărul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Numărul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem la votul electronic pe întregul raport în formă modificată. Votul este deschis. Votul este închis. S-a adoptat cu 31 de voturi la 5. Felicitări raportorului. Și acum ajungem la penultimul vot. Vă dați seama? Punctul 20, raportul provizoriu în legătură cu cadrul financiar multianual 2021-2027. Am ajuns la un acord. Raportor este eh, Marie Cescheche. Este în sală? Nu atunci probabil nu va spune nimic, așa că trecem la lista de vot. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic, votul este deschis. Amendamentul 13, partea 1. Votul este închis. S-a adoptat. Amendamentul 13, partea a doua. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26, Iordi Sole, pentru, împotriva, abțineri. Verificăm electronic. 26, <clears throat> votul este deschis. Votul este închis. S-a adoptat. 27. Domnul Castaldo pentru, împotriva abțineri, se respinge. 28 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 31, votul este deschis. Votul este închis. S-a respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm electronic la 32. Votul este deschis. Votul este închis. S-a adoptat. 33. Domnul Iordi Sole pentru împotrivă abțineri. Trebuie să-l verificăm și pe acesta. Votul este deschis pentru 33. Votul este închis. S-a adoptat. Am ajuns la votul electronic pentru întregul uh, proiect de aviz în formă modificată. Votul este deschis. Votul este închis. s-a adoptat 34 la 35 la 4 cu 11 abțineri. Dragi colegi, am ajuns la ultimul vot pe ziua de astăzi. Unele dintre amendamentele acestea sunt o încălcare a drepturilor omului. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Deschidem votul pentru a verifica. Votul este închis. 21 la 20. Am început bine pentru domnul Chelam. 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 40 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, s-a adoptat. Verificăm electronic pentru 47, votul este deschis. It's closed. Votul este închis, s-a adoptat. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, Abținere. Se verifică. Pentru 50, votul este deschis. Votăm la 50. Votul este închis. S-a adoptat. Acum, am înțeles eu bine. Domnul Fleckenstein Bine, uh, ce ați spus, uh, vreți să verificăm la 49? Intervenție fără microfon din sală. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 59, votul este deschis. Votul este închis, a adoptat. 60 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 61, votul este deschis. Votul este închis, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotriva abțineri, verificăm electronic. 67 Valero și acum votul este închis S-a adoptat. Compromisul 4. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 74 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 75 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 82 Valero pentru, împotriva abțineri. Verificăm electronic. Votul este deschis. 82. Votul este închis. S-a respins. 83 pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. 84 pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. 85 pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. 86 pentru, Împotrivă. abțineri, se respinge. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 86. Votul este deschis. Votul s-a închis. S-a respins. 89 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 90. Sabine Lozing pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 91 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 92 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. 98 pentru împotriva abțineri se adoptă. 100 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 101 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm la 103, votul este deschis. Votul este închis. S-a adoptat. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 108, votul este deschis. Votul este închis. S-a respins. 30 la 15. 109 pentru, împotrivă. Abțineri. Cum a fost? Neclar. Verificăm electronic la 109. Votul este deschis. Votul este închis. S-a respins. 110 pentru, împotriva abțineri se respinge. 111 pentru, împotriva abțineri. Verificăm la 111, votul este deschis. Votul s-a închis, se adoptă. 112 pentru, împotriva abțineri se respinge. 113 pentru, împotriva abțineri se respinge. 114 pentru, împotriva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 Compromisul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și ajungem la 137 aneliți pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. Com Amendamentul 149 pentru împotriva abțineri se se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 153 pentru, împotriva abțineri. Verificăm la 153, votul este deschis. Votul este închis. S-a adoptat. 154, domnul Van Orden, pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. Considerentele 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 7 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 9, numărul 9 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Numărul 8 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Numărul 10 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aceste amendamente toate vizează considerentele. Ce se întâmplă? 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 18, votul este deschis. S-a închis. <clears throat> S-a respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 20, votul este deschis. S-a închis. S-a respins. 21 și 22, vot identic. Amendamente identice pentru împotriva abțineri se adoptă. 20 3 caduc, 24 pentru împotriva abțineri se adoptă, 25 pentru împotriva abțineri se respinge, 26 pentru împotriva abțineri se adoptă, 27 pentru împotriva abțineri se adoptă, 28 pentru împotriva abțineri se respinge, 29 pentru împotriva abțineri, se adoptă. 30 pentru, împo nu, îmi cer scuze. 31 nu votăm. 32 Parniu. Vot, uh, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 34 pentru. A, împotrivă. Abțineri. Verificăm la 34. Votul este deschis. S-a închis votul. S-a respins. Și ajungem la trimiteri. 1 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 2. Cum nu? Nu contează. 2 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 3 pentru, ab... împotriva abțineri, se adoptă. 4 pentru, abțineri, împotriva, se adoptă. 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Votul pentru raport. Votul este deschis. Lipsesc 8 colegi, vă rog să votați. Cinci colegi lipsesc, vă rog. Bun, votul este închis. S-a adoptat cu 27 de voturi pentru 4 împotrivă 12 abțineri. Vă propun o pauză de un minut și trecem la punctul 22 și unul dintre vicepreședinți va trebui să preia conducerea ședinței. Dragi colegi, continuăm lucrările. Trecem la punctul 22. Informare privind misiunea Comisia FET în Kazahstan și Uzbekistan din 17-21 septembrie anul acesta. Am trimis o misiune cu șapte membri la Astana, în Kazakhstan și la Tashkent și Samarkand, în Uzbekistan, pe 17-21 septembrie pentru întărirea dimensiunii interparlamentare în vederea revizuirii strategiei UE Asia. Domnul Preda a fost șeful acestei delegații. Vă dăm cuvântul, domnule Preda. Uh, merci, uh, merci, uh, président. Donc, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. După cum a spus și dumneavoastră, Comisia AFET a efectuat această vizită în Kazahstan și Uzbekistan. Două zile în prima țară și două în cea de-a doua. Scopul a fost să avem un schimb de opinii cu interlocutorii noștri din cele două țări în legătură cu viziunea lor cu privire la strategia UE pentru Asia Centrală. Am avut mai multe reuniuni foarte utile. În Kazahstan am avut o întrevedere îndelungată cu ministrul de externe care ne-a primit. Am avut un schimb de opinii foarte deschis. Am... Uh, i-am întâlnit de asemenea pe membrii Comisiei de Afaceri Internaționale, Afaceri Externe, Apărare și Securitate. Ne-am întrunit cu mai mulți membri din această comisie, cu președintele acestea, după cum spuneam, și cu ocazia acestor întrevederi ca și în cazul întrevederilor cu președintele și cu membrii Comisiei de Afaceri Constituționale a Senatului, am putut aborda o serie de chestiuni importante pentru cooperarea dintre UE și Kazahstan. Am abordat mai de asemenea alte chestiuni ce țin de drepturile vamale. Dar fiindcă am menționat acest lucru, trebuie să vă spun că s-a înfilipat un dialog, am avut un schimb de opinii destul de aprins pe alocuri. Uneori trebuia să oferim multe explicații în legătură cu perspectiva noastră deoarece interlocutorii noștri nu se așteptau să existe această legătură puternică între afacerile externe și drepturile omului. Altfel, nu multe țări din lume fac legătura între cele două aspecte. Să fim conștienți de asta, de altfel. Chiar și politicieni profesioniști nu văd neapărat legătura dintre drepturile omului și afacerile externe. Deci cumva a trebuit să facem și muncă de lămurire. Și noi înșine nu a fost vorba de a le da lecții interlocutorilor noștri, însă a trebuit să uh, clarificăm într-un câtva perspectiva noastră. Și să spunem de ce pentru noi asta e un motiv de îngrijorare. Am avut două experiențe destul de diferite la Astana și la Almaty. La Almaty, din păcate, a avut loc un incident. Mama unui deținut a venit să-i vadă pe colegii noștri și de aceea a părăsit uh, holul hotelului, a fost arestată și dusă nu știm unde. De altfel, am încercat să intervenim la fața locului, pe lângă polițiștii care Uh, înconjurau cămin a fost, că, clădirea a fost foarte neplăcută în acest incident. Din fericire, ambasadoarea Bruxellesului din Kazakhstan era la Bruxelles, am cerut ajutorul, i-am cerut să lămurească puțin lucrurile și ni s-a spus la un moment dat că femeia respectivă fusese liberată și că nu se întâmplase nimic însă atunci am fost obligat să anulăm o întrevedere pe care aveam și chiar ne-a fost frică, deoarece urma să ne întâlnim cu reprezentanții ONG-urilor. Vă spun că ONG-urile nu au o viață deloc uh, ușoară acolo, cel puțin asta ne-au spus. Asta e miza, de fapt. Vom fi în stare sau nu să angajăm un dialog uh, cu prietenii noștri din Kazakhstan, nu doar uh, în ceea ce privește cooperarea pe teme de energie și așa mai departe, ci și în ceea ce privește starea drepturilor omului. E o provocare, spun eu. Membrii comisiei noastre sunt dispuși să facă eforturi în această direcție. De asemenea, și Antonio Panzeri va face o vizită acolo. El va efectua o vizită în Kazahstan în calitate de președinte a subcomisiei DROA. Această vizită a fost menționată. Am cerut ca și domnul Panzeri să aibă posibilitatea de a vizita persoane despre care am vorbit cu interlocutorii noștri. Deci am cerut ca domnul Panzeri să poată să viziteze în închisoare pe cei care sunt pedepsiți acolo pentru faptul că au apărat libertățile. Eu sper pe de o parte, să fie posibil acest lucru și sper ca în urma acestui lucru să se ajung la niște rezultate concrete, și anume eliberarea persoanelor despre care vorbim deja de ceva timp. Am menționat niște cazuri precise și trebuie spus că procurorul general și s-a arătat disponibil, ne-a primit într-o întrevedere destul de lungă, a menționat mai multe cazuri, ne-a dat informații și s-a arătat dispus să lucreze cu noi. Au dat dovadă de bunăvoință, așa cum au dat dovadă și mulți membri ai Camerei deputaților. Deci sperăm ca vizita domnului Panzeri să fie o ocazie de a aprofunda acest dialog cu privire la protecția libertăților. Închei spunându-vă că am avut posibilitatea de a ne întâlni și cu o serie de profesori la Universitatea Nazarbayev din Astana. Erau europeni, americani care predau acolo și care organizează un um, sistem de învățământ care nu e controlat de autoritățile statale, ne-au asigurat că învățământul e de calitate. Există foarte multe departamente ale universităților europene, americane, din Singapore, cam de peste tot în lume, care au deschis acolo uh, și predau foarte bine, fără să fie supuși controlului Ministerului uh, de Învățământ Local. Acum două cuvinte în legătură cu cea de-a doua parte a vizitei noastre, la Tashkent și la Samarkand. La Tashkent ne-am întâlnit întâi cu reprezentanții societății civile, câteva organizații care au cam contrazis ceea ce susțin autoritățile, uh, deci, liberarea tuturor deținuților politici cu excepția unuia. Deci, ei ne-au spus că multe persoane care, din motive religioase sau altele, sunt încă în închisoare. Și în timpul uh, întrevederilor noastre oficiale am încercat să vedem ce se întâmplă cu acele persoane. Și Ana Gomes a fost acolo, dumnea ei a pus o serie de întrebări. La Tashkent am văzut că există o anumită deschidere din partea interlocutorilor noștri. din partea instituțiilor parlamentare, dar și partea Ministerului de Externe. Deschidere pentru a lansa cooperarea. Deci, profitând de deschiderea Uzbekistanului, știți că acum există o anumită concurență între Uzbekistan și Kazahstan, în ceea ce vrește interesul și deschiderea față de noi. Am discutat despre o serie de dosare foarte interesante, cum ar fi Afganistanul, contribuția uzbecilor la negocierilor uh, privitoare la Afganistan. De altfel, așteptăm uh, rezultatul alegerilor din Afganistan pentru a vedea dacă există evoluții interesante uh, în urma acestor negocieri. Am avut de asemenea posibilitatea de a discuta la fața locului cu reprezentanți a instituțiilor uh, Națiunilor Unite în legătură cu mai multe dosare, cum ar fi traficul de droguri, criminalitatea, diplomația preventivă. A fost interesant să vedem și abordarea acestor organizații de sub umbrela ONU. Am avut de asemenea, posibilitatea de a avea un schimb de vederi cu interlocutori uzbeci. Am discutat foarte mult despre Asia Centrală în general. Despre noul mod pe care îl au ei de a privi Uniunea Europeană. La Samarcand am avut posibilitatea de a discuta cu autoritățile regionale. Uh, viceguvernatorul, cu viceguvernatorul regiunii și, de asemenea, am vizitat două proiecte. Unul care deja e operațional, un proiect ce ține de apărarea femeilor, vorba de combaterea violenței la adresa femeilor și am văzut și un alt proiect în curs legat de o gestionare a deșeurilor uh, solide. Și aici o anumă deschidere, un anumit interes. Ambele țări, atât Kazahstanul cât și Uzbekistanul, au interesul de a colabora cu Uniunea Europeană pe marginea unor chestiuni de afaceri externe. Am menționat Afganistanul, Siria, bineînțeles, non-proliferarea armelor. După aceea, ambele țări și-au exprimat prin intermediul parlamentarilor voința de a continua uh, colaborarea cu noi, europarlamentarii de la Comisia FED. Regret că doamna Iveta Griguli nu este aici. ei este președinta delegației pentru relațiile cu Asia Centrală. ei ne-a însoțit în prima parte a vizitei în Kazahstan, după care ne-a abandonat Însă cred că e interesant să avem uh, legături nu doar um, ce știa, delegația cu Asia Centrală, dar și din punctul nostru de vedere. Vă spun foarte clar că la fața locului cineva ne-a spus că atunci când vine delegația, niciodată nu sunt abordate drepturile, discutate mm, drepturile omului. Și asta e îngrijorător. Deoarece noi, delegațiile, atunci când merg undeva, nu trebuie să se comporte ca și cum ar fi niște grupuri de prietenie. Deci trebuie să ținem cont de pozițiile exprimate în Comisia AFET sau DROA. Dacă nu facem asta, nu vom fi credibili. Și asta e tot. Vă mulțumesc acum pentru atenție. Mulțumim, Cristian, pentru această informare amănunțită. Doamna Ana Gomes a participat și ea la această misiune. Ana Gomes, aveți cuvântul. Mulțumesc. Sunt de acord cu ceea ce ne-a spus Cristian Preda. Aș vrea să vă spun care și percepția mea personală. Am văzut două țări pe drumuri complet diferite. Kazahstanul e în continuare practic um, în starea sa din trecut uh, merge practic pe același drum. Mulți ne-au spus asta, nu în public, ci privat. Mulți ne-au împărtășit această impresie. <laughs> Îmi pare rău, da, Kazahstanul e o <laughs> dictatură. Ajunge acolo, totul după numele lui Nazarbayev, aeroport, universitatea, totul e numele lui. Mi-aduc aminte de zilele când uh, în Siria era la putere tatălui Assad. Cultul personalității era oprimat de-a dreptul. Pe de altă parte, te întâlnești cu oameni foarte interesanți, foarte calificați. Este o încercare de a oferi o abordare mai deschisă. Însă Cristian a menționat universitatea. Da, îmi pare rău mă duceam la universitate, m-am dus la universitate să mă întâlnesc cu 10 profesori străini, bine plătiți de universitate. Bineînțeles că nu o să spună că lucrurile nu stau așa de bine. E vorba de credibilitatea lor. Sunt plătiți să vorbească și ne-am întâlnit cu un singur, singur el student care ne-a spus că despre el se a spus că era cel mai bun. Deci când mergi la universitate într-o țară normală, nu te întâlnești doar cu profesori. Nu cred că a fost ceva normal. Și am discutat și cu mai multe persoane care sunt foarte îngrijorate, deoarece liderul Nazarbayev e foarte în vârstă, are 77 de ani și se tem că nu există nicio pregătire pentru eventualul, pentru ce va veni pe viitor. Mulți cred că lucrurile s-ar putea să fie destul de complicate. Din cauza faptului că, bineînțeles, că există și un substrat etnic care nu e atât de simplu. din cetățenii din Kazakhstan sunt de etnie rusă. Pentru mine a fost de, o vizită destul de contrastantă cea de la Almaty, în celălalt oraș. Deși am avut puțin ocazie, am simțit totuși în Almaty că era vorba de un oraș real. Astana e cumva un oraș prefabricat, e un oraș oficial, unde nu sunt oameni, doar clădiri imense, nu prea mulți oameni, locuitori. E impresionant, însă nu e neapărat <laughs> un oraș uh, care să-ți facă plăcere sau de bun gust. În orice caz am putut să vedem că ei încercau să ne prezinte niște fețe prezentabile, cum ar fi ministrul de externe. După aceea, când mergi la Almaty, îți dai seama că ești într-un oraș uh, real cu propria sa viață. Și acolo s-au complicat lucrurile, așa cum ne-a spus și Cristian Preda, a avut loc acel incident uh, care a avut implicații pentru noi toți. Noi tot pusesem întrebări despre drepturile omului și nu pot decât să-i dau dreptate lui Cristian Preda. Nu e acceptabil ca delegația să nu pună întrebări legătură cu drepturile omului. Noi am pus aceste întrebări, am vorbit despre cazuri concrete și mă bucur că am făcut-o, am vorbit despre persoane concrete Însă am avut impresia că nu există libertate în acea țară și cei care încercau să ajungă la noi nu puteau. Au fost împiedicați să o facă. Deci îl sprijin uh, pe Cristian. Antonio va face o vizită foarte importantă și e important de asemenea ca Antonio să profite de ocaziile oferite de ambasador. Spune că aceste persoane vor putea discuta cu domnul Panțeri, deci e important ca dumnealui să meargă să discute cu acești oameni. Acum, să închei despre Uzbekistan. Doamnă Gomes, cât mai intenționa să luați cuvântul? Dacă nu e nevoie, nu mai vorbesc. Dacă mă duc într-un loc și după aia trebuie să informez oamenii, poate că ar trebui să am la dispoziție ceva timp pentru asta. Dar dacă nu vreți, nu vorbesc. În mod politicos încercam să vă reamintesc să fiți cât mai succintă. Eu am mai fost în Uzbekistan în urmă cu câțiva ani în 2012, cred. Și am putut vedea diferența. Tocmai pentru că acum există deschidere politică, multe din probleme pe care le-am ridicat în discuția atunci, cum ar fi problema uh, muncii uh, în rândul copiilor, a fost soluționat, a fost abordată. Există o nouă deschidere și tocmai asta ne-a transmis și societatea civilă când au subliniat faptul că există în continuare persoane în închisoare. Sunt oameni care probabil au fost uitați în închisoare din diferite motive, însă există această capacitate a societății civile de a vorbi, de a vorbi cu noi, ceea ce a fost complet diferit de Kazahstan. Deci cred că dacă e să avem o relație uh, importantă cu Kazahstanul pe energie sau pe alte, înțeleg că e o țară strategică pentru energie, nu putem să continuăm să uh, uh, ignorăm problema drepturilor omului. Dacă vrem o relație sănătoasă, trebuie să vorbim despre drepturile omului, despre, drept, despre drepturile unor persoane individuale. Deci nu trebuie ca cei care poartă baloane albastre să fie identificați cu niște teroriști subversivi sau să se spună și acolo peste tot că Soros, Soros îi plătește pe activiști. do we have further requests to speak, Mr. Mulțumim. Domnul Schaffhauser a plecat. Între timp, ceruse să ia cuvântul. Domnul Buchner dorește acum să intervină. Reise oder zu welchem Punkt? Zur Reise. Ja, gerne. Mhm. Aici dorea să interveniți, da? La punctul ăsta. Da, mulțumesc. Vreau doar să completez uh, um, acele spuse de doamna Gomez. Am și eu relații cu populația din Uzbekistan și așa spre exterior se creează că impre, impresia că țara este mai deschisă, dar spre interior uh, lucrurile nu s-au schimbat prea mult. Sigur, uh, s-a uh, renunțat la munca minorilor, la presiunile UE pentru că n-ar fi existat un acord cu UE, dar ce s-a întâmplat până la urmă, munca forțată pentru uh, adulți a, scăzut, a crescut cu același procent cât era munca copiilor în trecut. În închisori mai există, într-adevăr, prizonieri politici, să nu le lăsăm orbiți. Am fost de curând acolo și uh, aici, sigur, toată lumea este entuziastă despre schimbările de acolo, dar cred că nu Uh, trebuie să ne lăsăm uh, induși în eroare. Mulțumesc, domnule Buchner, pentru această observație. Mai există alte intervenții? Văd că nu este cazul. Atunci uh, vă propun să trecem la punctul 23. Avem deja o jumătate de oră întârziere. Poate putem recupera ceva acum. Dragi colegi, trecem la punctul 23. Raportul anual privind uh, punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune. Câteva observații din partea mea, pentru că eu sunt raportor uh, în calitate de președinte a Comisiei AFET. Uh, proiectul de raport a fost distribuit acum câteva săptămâni. Sper că cu toții ați găsit timpul necesar să îl analizați mai îndeaproape. În acest raport am decis să pun accentul pe reflexia strategică în ceea ce privește locul Uniunii Europene în lume prin intermediul politicilor noastre externe. Din observațiile pe care le-am împărtășit în această comisie de multe ori, constatăm că continentul nostru se confruntă cu foarte multe provocări eh, pe care le putem depăși decât dacă vorbim cu un singur glas. Eu sunt eh, convins că Uniunea Europeană poate prospera într-o lume din ce în ce mai independentă și multipolară dacă își asumă un eh, rol de lider adevărat politic. Pentru a face acest lucru trebuie să investim ca UE în leadership colectiv, în momentul în care multilateralismul este din ce în ce mai atacat și uh, se pun sub semnul întrebări multe chestiuni, trebuie să dezvoltăm noi coaliții cu țări asemenouă pentru a, a asigura multilateralismul pe anumite domenii și comerțul liber. În plus, așa cum am discutat în mai multe rânduri în Comisia noastră, Uniunea Europeană trebuie să uh, își, uh, să se pună accentul și pe uh, putere militară, pentru că nu mai putem să asistăm doar uh, noi trebuie să devenim o putere politică credibilă pe scena politică mondială. Un lucru este foarte important pentru mine, dragi colegi. Am decis să mă concentrez în acest raport asupra chestiunilor strategice de importanță pentru politica noastră comună, externă. De aceea vă rog să vă concentrați cu amendamentele dumneavoastră asupra chestiunilor majore de, care țin de dimensiune orizontală și strategică și să nu intrați în chestiuni specifice, detalii care să viseze doar uh, anumite țări sau regiuni sau uh, zone din lume. De ce spun acest lucru? Pentru că avem mai multe rapoarte pe țară. În comisia noastră am votat o serie dintre acestea în această după-amiază și cu tot respectul, raportul Națiunilor Unite față de raportul Națiunilor Unite pe care îl discutăm și îl adoptăm în fiecare an, a devenit uh, din ce în ce mai mult un raport care se concentrează asupra unor țări individuale și conflicte individuale. De aceea, cred că nu ar trebui să mai facă, facem acest lucru încă o dată, să, ca raportul nostru pe politica externă și de securitate să nu fie doar o repetiție a acelui lucru. Apoi, pentru a evita o duplicare cu uh, raportul SEDE uh, pe politica de apărare comună. Vă invit ca amendamentele pe această temă să le înaintați pe raportul respectiv. Aștept cu interes colaborarea cu colegii interesați pe acest raport strategic și, uh, Sper că amendamentele vor parveni cât mai repede pentru a putea avea o dezbatere structurată pe această temă și aștept cu interes acum părerile dumneavoastră, dragi colegi. Conform uh, listei mele, avem solicitări de intervenție din partea domnului Fleckenstein, doamna Valero, domnul Ostrevicius, doamna Gomes, Începem cu Knut Fleckenstein. Mulțumesc, domnule președinte. Eu pot să fin, uh, fiu destul de subcint. În primul rând, uh, mulțumesc foarte mult pentru raportul care cred eu că este unul foarte echilibrat. Textul, așa cum ați atras atenția și dumneavoastră, se concentrează asupra politicii noastre externe europene și nu se referă detaliat la anumite țări specifice și vă pot asigura că din partea raportorului Social social-democraților nu veți primi prea multe amendamente specifice pe țări pentru că împărtășesc abordarea dumneavoastră. Aș dori să atrag atenția asupra unui punct. În opinia mea, nu ați pus suficient acces pe puterea Uniunii Europene și anume puterea diplomatică a Uniunii Europene. Cred că vom vrea să interim și această dimensiune, iar baza pentru această putere de tip soft, puterea diplomatică, reprezint, reprezintă dialogul. Și dacă există probleme cu vecinii sau cu alții, dialogul devine mai important și numai puțin important și de aceea acest lucru trebuie să facă parte din uh, politica instituției înaltei reprezentante. În acest sens vom veni câteva puncte concrete fără a trebui acum să intrăm în detalii în ce privește anumite țări concrete. În ansamblu aș consolida uh, contribuția misiunii civile pe bună dreptate ați spus că în ceea ce privește partea militară avem ocazia să punem amendamente la raportul care se redactează în cadrul sede. Eu cred că în ansamblu transmiteți uh, mesajul corect și mm, de aceea va deveni o contribuție bună pentru politica noastră externă și de securitate comună. Aștept cu interes colaborarea noastră. Mulțumesc, Knut Fleckenstein, din partea grupului ECR, nu dorește să intervine nimeni. Acum din partea ALDE, domnul Fleckenstein se scuză pentru faptul că trebuie să plece datorită faptului că voturile au durat așa de mult. Mulțumesc uh, că... Până domnul Ostreviciuț acum. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am să vorbesc acum în numele raportorului din umbra al de Hans Van Palen, care se scuză pentru faptul că nu poate participa astăzi la această dezbatere. Domnul Van Balen ar dori să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule raportor, și salută acest foarte bun proiect de raport pe despre care grupul ALDE are o atitudine pozitivă. Este important ca Uniunea Europeană să aibă o uh, politică externă și în domeniul securității puternică, astfel încât să putem face față provocările din lumea globalizată. Acest lucru este valabil în estul Uniunii Europene, unde ne confruntăm cu provocări din partea acțiunilor uh, Rusiei, unde trebuie să putem răspunde cu tărie. Domnul Van Balen de asemenea, dorește să înainteze câteva amendamente care va, vor acoperi anumite zone geografice specifice, precum situația din zona Indo-Pacifică. Domnul Van Balen dorește să mulțumesc tuturor pentru cooperare și este optimist că vom reuși să agrem un text excelent care apoi să fie transmis uh, plenului. Mulțumesc, domnule Ostrevicius, pentru intervenție din partea verzilor, doamna Valero. Mulțumesc. Domnule președinte, îl reprezint pe colegul Tamaș, care de fapt răspunde de această tematică, de aceea voi fi succintă. Cred că este foarte important ca dacă vrem să fim un actor credibil pe scena internațională, trebuie să fim ambițioși. Trebuie să acționăm cu credibilitate și trebuie să avem o politică externă comună care să fie dublată de resursele necesare și să se bazeze pe o voință politică clară în statele membre. Trebuie să amintim aici că Uniunea Europeană s-a angajat să consolideze democrația și uh, să susțină ca principiu și um, dreptul internațional și drepturile omului. Dar uneori lipsește o verigă între diferitele domenii de politică și obiectivele pe care trebuie să le realizeze aceste intervenții politice. Democrația, statul de drept, sunt lucruri care mă neliniștesc, pentru că dacă discuți astăzi cu oameni din afara Uniunii Europene, mulți nu ne mai privesc ca un garant care se implică pentru drepturile omului și statul de drept. Nu mai suntem considerați uh, credibili și de încredere și acest lucru mă îngrijorează. Aici trebuie să existe o corelare mai bună între diferitele domenii de politică. Pe de o parte avem um, armata, politica corespunzătoare, politica care vizează drepturile omului, dar avem și o politică pentru exporturile de arme și deseori aceste chestiuni se contrazic. Exporturile de arme, de pildă, nu corespund obiectivelor pe care încercăm să le realizăm prin alte domenii de politică. Unul dintre antevorbitori spunea că trebuie să întărim acțiunile civile, pentru că acest lucru se stipulează și în tratate. Politica de securitate și apărare comună are misiunea să stabilizeze zonele de conflict și, desigur, trebuie să ne ocupăm și partea de migrație. Tamaș va înainta amendamente. N-am să le explic în detaliu, dar în principal ideea este că trebuie să urmărim o politică credibilă și în domeniul civil și nu doar în cel militar. Mulțumesc, doamnă Valero, pentru intervenție. Urmează acum din partea GUE NGL Zabine Lözing. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport. În principiu, ați exprimat multe analize corecte. Într-adevăr, situația de securitate a UE a devenit mai complexă. E adevărat că o, o pătrime din populație trăiește în uh, state care sunt uh, periclitate și da, multe state au arătat atitudini uh, protecționiste și unele state BRICS, uh, mai ales China, sunt puternice din punct de vedere economic în continuare. Ce consecințe se impun? În principiu am dezbătut uh, întrebări interesante deja în această dimineață cu ocazia audierii unde vrem să vedem ce strategii sunt uh, utile pentru a rezolva aceste probleme în ma- manieră durabilă. Deci, ce fel de jucător global dorește sau poate să fie Uniunea Europeană pe viitor? Și noi, în partea GUE-NGL, Considerăm că în acest raport sunt reprezentate strategii care în continuare nu pun accentul pe prevenția conflictelor, ci mai degrabă um, își doresc mai multe intervenții militare. În acest sens, trebuie spus că ceea ce se transferă odată e bun transferat și alte posibilități nu mai avem. În acest sens, dorim să înaintăm și noi amendamente, la fel și un rap să redactăm un raport minoritar, pentru că important pentru noi este, importantă este o politică a echilibrării intereselor și a rezolvării uh, echitabile a conflictelor. Și să dezvoltăm uh, și în cadrul politicii externe a uh, UE o strategie în acest sens. În plus, cu PESCO avem și o problemă democratică și anume faptul că prin trecerea de la deciziile luate prin consens la deciziile luate cu majoritate, un anumit grup din Uniunea Europeană are mai multe pârghii de a decide politica externă a Uniunii Europene. Și mă întreb dacă această evoluție este utilă pentru o Europa a democrației și pentru um, o situație care să garanteze și să faciliteze pacea. Mulțumesc, doamnă Lozing, pentru contribuția dumneavoastră. Aveți ocazia să depuneți observațiile dumneavoastră critice și la raportul uh, uh sede nu doar la acesta. Mulțumesc acum Ana Gomes. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este un uh, raport interesant. E ușor de lecturat, ceea ce de asemenea este important. L-am parcurs și mi-am notat câteva amendamente pe care le veți uh, primi curând. Senzația mea este că există un domeniu unde ar trebui să fim mai ambițioși. Am înțeles ce ați spus în ceea ce privește celălalt uh, raport pe PESA, dar cred că aceasta trebuie văzută și în cadrul a ceva deja există, uh, acceptate statele membre care Uh, lucrează pentru constituirea unei uniuni a părării. Eu cred că este important uh, să ținem cont de acest lucru atunci când vorbim de politica de apărare comună. Nu sunt în dezacord cu expresia de suveranitate europeană. Cred că se face cam ecoul spuselor domnului Macron, ceea ce este un pic interesant. Dar în amendamentele mele mă refer și la ceva pe care consider, îl consider mai um, important, și anume autonomia de decizie. Noi trebuie să decidem ce este important pentru noi, noi trebuie să decidem care sunt instrumentele uh, necesare și evităm să dublăm aceste instrumente cu resurse financiare și când uh, e vorba de resurse sunt perfect de acord uh, dar am senzația că există un pericol între această legătură care se face între migrație și securitate. Nu uh, poți opri migrația aruncând cu bani. N-are niciun rost să dai bani pe politici de dezvoltare dacă acestea nu aduc dezvoltare. E nevoie de politici comerciale, politici agricole în spiritul unei dezvoltări reale în societăți unde există guvernanță, responsabilitate, unde societățile civile să fie în măsură să exercite controlul. Și este un domeniu unde ne-a cam lipsit uh, direcția. Avem comisar pentru dezvoltare, comisar pentru comerț, dar nimic nu e clar uh, articulat. Mă tem că își vor îndeplini scopul și de aceea înalta reprezentantă va putea schimba lucrurile. Uh, dânsa știu că um, are și funcția de vicepreședinte, dar și trebuie să vadă lucrurile din această perspectivă. Însă, fără a <clears throat> menționa cazuri individuale, cred că există domenii unde trebuie să vorbim mai pe șleau. Pentru că uh, în anumite zone am fi avut nevoie de uh, PESA să fim percepuți ca atare în Siria, de pildă, pentru a organiza, de pildă, o asistență umanitară minimă. Uh, da, n-am reușit să facem acest lucru pentru că a existat o rivalitate între statele membre vis-a-vis -vis de scopul uh, politicii în domeniul apărării uh, comune. Mulțumesc, Ana Gomez. Văd că nu mai dorește niciun alt coleg să intervină. De aceea îl rog pe domnul Delfin din partea Diviziei de Planificare Strategică din cadrul SAE să spună câteva cuvinte, dacă dorește. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Salut acest proiect de raport al dumneavoastră care merge clar către ideea de a ține seama de imaginea de ansamblu. Într-adevăr, perspectivele sunt destul de uh, triste, democrația este subminată, multilateralismul e subminat și el și în legătură cu stabilitatea de asemenea sunt uh, probleme. Pe de altă parte, există și elemente unde se înregistrează progrese pe dimensiunea externă privind migrația, conectivitate, pe modalitatea Uh, pe care, prin care insistăm pe obiectivele de dezvoltare durabilă, deci sunt și progrese. Dar se acordă tot mai multă atenție Europei și există tot mai multe așteptări de la Uniunea Europeană în restul lumii. Și până la urmă asta înseamnă ce, care este impactul asupra intereselor și valorilor europene. E clar că trebuie să uh, ne trezim la realitate și să vedem uh, câți dintre uh, termenii folosiți astăzi, uh, suveranitate, autonomie strategică, se referă tot mai mult, uh, sunt folosiți tot mai mult în discursul public al liderilor europeni. După părerea noastră, trebuie să fim conștienți de vulnerabilitățile în domeniile critice, să ne concentrăm pe interesele proprii să fim fermi în ceea ce privește valorile noastre, dar trebuie de asemenea să vedem cu claritate atunci când alegem ce uh, angajamente ne luăm și interdependență, ceea ce se numește calea europeană în unele dintre discursurile pe care le auzim în ultima vreme. Și aceasta include într-adevăr elemente ce țin de apărare, care de obicei e descrisă ca hard power, dar și elemente cunoscute bine în Uniunea Europeană, în instrumentarul european, numite soft power. Deci probabil că trebuie să intensificăm uh, și hard power și soft power. Iată deci elementele <clears throat> la care ne gândim în unitatea pentru securitate. Cum ne putem proteja interesele mai bine, cum putem susține ordinea la nivel regional și mai ales cum putem fi mai eficace în apărarea multilateralismului și toate acestea în serviciul valo- valorilor și intereselor noastre. S-a vorbit despre mijloace și cred că este important să vedem cum putem uh, folosi mai bine în mod strategic uh, ceea ce sperăm noi să se agreeze în noul buget pentru o acțiune externă în viitorul CFM, adică o propunere de majorare cu 13% e acum pe masă și cred că ar trebui să avem o direcție strategică atunci când sperăm noi această propunere va fi fost adoptată. Deci uh, așteptăm cu mare nerăbdare continuarea acestor discuții și să cooperăm cu Comisia FED și rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări sau contribuții, după cum considerați necesar. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Dauphin. A fost interesant să ne spuneți care este noua linie de discurs a SEAE, adică nu doar să insistăm Uh, cu, cu lucrurile mari, să le facem și mai mari, și să fim mai duri uh, când e vorba de hard power, ci să fim și mai duri când e vorba de soft power. Urim, uimitor! Mulțumesc colegilor pentru contribuții, aștept amendamentele dumneavoastră și sper eu vom avea o sesiune bună cu raportorii din umbră pentru a încerca să găsim compromisuri. Mulțumesc și domnului Delfan pentru declarația sa. Programul e următor. Termenul pentru amendamente 11 octombrie la ora 11 și vom vota acest raport pe 21 noiembrie în această comisie și în decembrie în plenară. Acum am plăcerea să predau ștafeta uh, vicepreședintei noastre, doamna Șuița. Ah, vă reamintesc că avem o reuniune a biroului la 6 fără un sfert, deci vă rog să încercați să terminați până atunci această reuniune, să încheiați reuniunea. Să continuăm. Deci, cum spunea domnul președinte, avem acum o dezbatere comună cu referitoare la punctele 24 și 25. Mai întâi un acord sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană și regatul Maroc privind modificarea protocolelor 1 și 4 la acordul euromediteranean de instituirea unei asocieri între comunitatea europeană și statele sale membre, pe de o parte, și regatul Maroc, pe de altă parte și un acord sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc privind modificarea protocoalelor 1 și 4 la acordul euromediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre pe de o parte și Regatul Maroc pe de altă parte. Avem ca raportor pentru aviz dom pe domnul Vistisen, pentru ambele, de fapt, pentru ambele rapoarte. raportorul este domnul Vistisen. Și acum îi dau cuvântul domnului raportor, fără mai întârzia. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Bineînțeles că ajungem acum la avizul pe care îl vom uh, adopta în ceea ce privește decizia CJUE în legătură cu acordul nostru comercial cu Maroc, inclusiv Sahara Occidentală. În această hotărâre a CJUE s-au stabilit condiții specifice pentru modificarea acordului comercial existent, existent dintre UE și Maroc, inclusiv Sahara Occidentală, pentru că acesta să respecte condițiile de legalitate. Bineînțeles că e o chestiune ce ține de resortul Comisiei INTA. Noi am cerut să avem un aviz împreună cu această comisie, dar am înțeles că nu se putea proceda în acest fel, așa că pregătim aici un aviz față de avizul uh, Comisiei INTA în legătură cu acest uh, schimb de scrisori, acord sub formă de schimb de scrisori între UE și Maroc cele două domenii importante legate de hotărârea CJUE țin în primul rând de evaluarea beneficiilor economice pentru populația din vestul Saharei și celălalt element care poate cel mai important pentru uh, noi este consultarea populației locale. Și uh, după părerea mea, avizul nostru exact pe acest aspect trebuie să se concentreze și de aceea am redactat un aviz relativ scurt care să fie trimis Comisiei INTA, în care să se reitereze aspectele importante, în special uh, recordul ONU, uh, istoricul ONU în legătură cu negocierile privind Sahara Occidentală, dar și ceea ce au arătat și Serviciul de Acțiune Externă al Uniunii și tentativele Comisiei de a respecta cerințele uh, din hotărârea CJUE în legătură cu cele două aspecte menționate puțin mai devreme. Știu că e o chestiune foarte controversată politic, un subiect foarte fierbinte, dar de data aceasta rolul nostru este în esență să evaluăm cele două cerințe din hotărârea CJUE și să ne prezentăm uh, părerea noastră Comisiei INTA. Grupul ECR a cerut să avem și încă un alt schimb de uh, Uh, opinii cu uh, trimisul special al ONU aici, în uh, AFET, în legătură cu aspectele politice mai largi legate de Sahara Occidentală, dar eu fac un apel la colegi ca acest raport, care e mai degrabă tehnic, să se ocupe de aceste două aspecte concrete și nu de toate um, valențele politice și opiniile politice. Poate e foarte importante ca putea să parvină din tot felul de direcții în legătură cu Sahara Occidentală. Iată, deci, intențiile mele. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu raportorii din umbră pe acest subiect și vreau să mulțumesc secretariatului AFED și uh, celor asistenților mei pentru munca pe care au făcut-o și m-au ajutat și acum aștept cu plăcere observațiile colegilor. Mulțumesc, domnule Vistisen. Cum spuneați, INTA e comisia de resort pe acest dosar, dar uh, Dată fiind importanța acestui subiect, a a hotărât să redacteze un aviz și în legătură cu procedura și cu uh, rezoluția, deci două de avize de fapt. Sunt domnul Preda, care s-a înscris de la PPE la cuvânt. Mulțumesc, doamna președinte. Salut faptul că discutăm astăzi în comisia noastră despre acest subiect atât de important care ține de relațiile dintre Uniune și Maroc. Aș vrea să subliniez încă o dată importanța Marocului ca partener privilegiat al Uniunii Europene. Și nu doar în plan bilateral, ci și la nivel regional. Am... Acest lucru a fost reafirmat de curând de comisarul Han, care a fost la Rabat în septembrie uh, și în timpul vizitei sale a insistat asupra nevoii de a relansa acest parteneriat. Ministerul de uh, Afaceri Externe, domnul Burita, a semnalat atunci dorința sa de a întoarce pagina după niște ani grei. Și amintesc, domnul Burita va fi în această comisie la noi uh, tot anul acesta, spre sfârșitul anului. Și vom avea un bun prilej să discutăm cu el. Raportul INTA și avizul nostru AFET vin deci la momentul oportun. Știm cu toții că e vorba de o problemă foarte sensibilă. Provinciile din sud, care istoric uh, au fost foarte complicate și deci trebuie să fim realiști și să recunoaștem că avizul uh, AFET și raportul INTA nu vor soluționa problema munca noastră de aici poate totuși să susțină eforturile de căutare a unei soluții. Și cred că domnul Vistinsen consideră că acest lucru e important. Deci trebuie să ne străduim, să căutăm o soluție, nu doar să ne folosim de acest aviz pentru a relansa o polemică. În acest context, cred că prima versiune a proiectului de aviz redactat de colegul nostru Vistison este foarte bine scris, să ține seama de discuțiile prealabile purtate pe acest subiect în această comisie. Și textul pe care îl vedem acum reprezintă un bun punct de plecare pentru că s-a spus clar că poziția Uniunii față de provinciile din Sud nu s-a modificat și că susținem în continuare procesul din cadrul ONU studiile, uh, discuțiile, în, uh, întâlnirile cu cei din aceste provincii din Sud arată că uh, ar fi beneficii pentru această regiune dacă ar fi inclusă în acord. Această regiune are și ea dreptul la dezvoltare economică și deci să beneficieze de pe urma relațiilor comerciale mai strânse cu Uniunea Europeană. Un refuz ar risca nu doar să dăuneze grav relațiilor noastre cu un partener important, ci și să ducă la o delocalizare a produselor uh, din uh, provinciile meridionale către Maroc, restul Marocului. Acestea sunt efectele. Nu sunt prea multe uh, alternative. Și ar fi o soluție cu totul absurdă. Asistăm deja, vedem deja acest lucru că se începe să se petreacă și e ceva ce nu pare o idee bună nimănui. Deci ar trebui să găsim un temei juridic bun în loc să menținem incertitudinea juridică pentru a pune capăt acestei uh, situații care îmbietică dezvoltarea economică în Comisia INTA s-a vorbit și despre soluționarea problemei trasabilității. Se poartă încă discuții cu partenerii din Maroc despre felul în care ar putea fi etichetate produsele ce provin din acele provincii din Sahara Occidentală și cred că trebuie să găsim aceste soluții. Sunt sigur că vom colabora excel excelent cu domnul Distinsen și ceilalți raportori din umbră și sper doar că acest aviz va fi în legătură cu Marocul și regiunea. Nu va fi în legătură cu Marocul și regiunea în general și ne vom concentra pe aspectele esențiale. Deci să trecem la muncă. Până la urmă asta contează, nu? Mulțumesc, domnule Preda. După cum știți, doamna Lalonde e raportorul uh, INTA, dar e în uh, Tunisia, în misiune, deci nu e aici. Deci continuăm cu domnul Valera. În doamna Valer și domnul Birner. Mai întâi? Da. Cred că aici ar trebui să facem o distinție clară. Nu e adevărat ce s-a spus aici de mai multe ori, cum că provinciile din sud sunt ale Marocului. Este un teritoriu ocupat ilegal, așa s-a stabilit oficial și la ONU, și sunt uh, foarte uimit că Comisia Europeană a spus că va căuta soluții astfel încât hotărârea CJUE să nu fie pusă în practică cumva. S-a spus practic că populația din Sahara Occidentală uh, nu este cea inițială din regiune și S-a spus că s-a discutat cu uh, reprezentanții de acolo uh, și ai societății civile, dar de fapt s-a, s-a ocolit hotărârea CCUE. Sunt persoane uh, încarcerate care sunt torturate uh, prin metode despre care nici nu știam și nici nu închipuiam că ar putea exista. Între timp a fost și un incident când uh, era misiunea INTA în uh, Sahara Occidentală. Au vrut să vorbească cu un ONG și grupul respectiv, mai întâi, uh, poliția i-a împiedicat să vorbească unii cu ceilalți și apoi reprezentanta noastră a fost reținută și a fost amenințată de poliție și după aceea, ambasada a încercat o ofensivă diplomatică, dar cred că nu a avut uh, succes. Deci, pe scurt, aici se încalcă grav drepturile omului. Sunt uh, consternat, trebuie să spun, că Uniunea, care mereu uh, s-a prezentat drept o comunitate care respectă valori, uh, atât uh, de grav, încalcă atât de grav uh, drepturile omului și rezoluții omului. Deci trebuie să combatem acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Büchner. Mai dorește cineva să intervină în numele grupurilor politice? Doamna Valero, dar mai întâi... Nu numele liberalilor, ci a delegației dacă am înțeles eu bine, doamna Zaia și apoi doamna Valero. Doamna distinse por, por la propuesta de su... Doamna Iala Sender, îi mulțumesc colegului Vistesen pentru proiectul de text care e echilibrat, cred eu. Ține cont de activitatea întreprinsă de comisie în urma hotărârii CJU. Eu înțeleg că există opinii diferite, opinii contrare, însă nu e de competența noastră a Uniunii Europene să luăm aceste decizii și nici nu e de competența noastră să soluționăm problema Saharei Occidentale. Însă e de competența noastră să nu facem și mai multe probleme atât uh, cetățenilor din aceste provincii din sudul Marocului, cât și guvernului de la Rabat, guvernului regatului marocan. Guvern care acum se află într-o situație foarte dificilă, dar fiindcă e un partener uh, specific al Uniunii Europene. Deci Marocul are o cooperare foarte strânsă cu UE în ceea ce privește combaterea terorismului și, de asemenea, în ceea ce privește combaterea imigrației prin uh, reglementarea persoanelor care rămân pe teritoriul Marocului. Deci Marocul e un partener care ne ajută în ceea ce privește dezvoltarea ambelor țărmuri ale Mediteranei. Și în acest sens vreau să reamintesc și să recunosc că uh, faptul că um, prin munca sa, Comisia Europeană a respectat mandatul Curții de Conturi. Acum, bineînțeles că există unii care, pre, care cer organizarea unui nou recensământ, însă asta nu e competența noastră, e competența Națiunilor Unite. Eu înțeleg că au fost convocate toate părțile reprezentative, inclusiv Frontul Polisario, care nu a vrut să meargă la masa discuțiilor din motive care poate că sunt legitime, însă nu au de a face cu acest dosar. Așadar, și eu aș fi de acord ca această comisie care ține cont de situația în ansamblul său, de nu doar de o problemă sectorială concretă a uneia din părți, deci să solicite deci un vot pentru prin intermediul raportului redactat de colegul Vistisen. Mulțumesc! Mulțumesc, Mulțumesc domnule Ayala și acum doamna Valero. Mulțumesc, voi vorbi în suedeză. Da, ca și Claus, vreau să mă distanțez de concluzia că acest acord uh, ar trebui primit uh, cu brațele deschise. Se vorbește despre regiunile sau provinciile din sud. Uh, nu este vorba de teritorii autonome. Este, de fapt, vorba de uh, două treimi din Sahara Occidentală, care sunt teritorii ocupate de Maroc. Aici și structura populației a fost modificată. Există acum uh, coloniști uh, marocani care s-au instalat acolo. Uh, și ce s-a propus, de fapt, nu corespunde jurisprudenței CJUE. Nu mi se pare că ce s-a spus aici corespunde um, jurisprudenței, hotărârii curții. Sahara Occidentală nu face parte din acordul din Maroc. Și Marocul nu poate pretinde să poată vinde produse din Sahara Occidentală. Și cum spunea și doamna Lalonde, există, nu există reprezentați eh, recunoscuți ai Saharei Occidentale. Nu știu dacă s-a întâmplat așa ceva. Nu știu dacă a spus vreodată Suedia, de exemplu, că uh, recunoaște un reprezentant al Saharei Occidentale, un reprezentant oficial. Dar vrem să spunem că suntem de acord cu uh, uh, abordările ONU pentru a găsi o soluție durabilă pentru Sahara Occidentală și care să corespundă și intereselor populației locale. Ar trebui să facem tot ce se poate, astfel încât Sahara Occidentală să poată să aibă un cuvânt de spus, să aibă dreptul la acel uh, referendum de care se vorbește de multă vreme. Iar noi, în loc să susținem ONU, practic subminăm abordările și demersurile ONU. Iar în legătură cu procesul de consultare, 112 organizații au fost invitate și 94 au spus că nu doresc să participe. Deci, uh, nu s-a discutat cu aceste persoane în Sahara Occidentală, ci la Rabat sau la Bruxelles, ceea ce mi se pare înfiorător. Nu se poate spune că s-a discutat cu cei de acolo. Practic, dacă continuăm în acest fel, o să-i dezamăgim foarte tare și până la urmă hotărârea curții a fost foarte clară. Nu ar trebui să fim de acord să susținem, să validăm în vreun fel ocuparea acestor teritorii. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Valero! Și acum Domnul Pichet, șef de divizie la, pentru țările Maghreb, e alături de noi și trebuie spus că a organizat un proces de consultare pentru a respecta mandatul Consiliului care cere ca populația din Sahara Occidentală să fie consultată în legătură cu acest acord. Pentru noi ar fi interesant să aflăm cum s-a organizat această consultare și care este rezultatul. Domnule Pichet, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu lucrez la SEAE. sunt um, aici și reprezentanții ai comisiei care se ocupă de acest dosar și care s-a ocupat de organizarea consultărilor. În primul rând, salutăm proiectul de text al raportului